Okay, colleagues, can I open the meeting? Can I just... Stimate colegi, stimați colegi, dați-mi voie să deschid ședința. Reuniunea noastră se transmite prin web, oricum va putea fi uh, captată pretutinde în lume. Dați-mi voie să vă supun uh, aprobării proiectul de agendă. Dacă are cineva observații? Dacă nu, respectăm ordinea de zi așa cum a fost propusă. Mulțumesc. Aprobarea procesului verbal al anterioarei reuniuni. Mulțumesc. Punctul 3. Drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe apele interne este raportoare Ines Ayala Sender. Paciencia de mis colegas. Mulțumesc, domnule președinte. Aș eh, dori să vă spun că n-am putut să fiu mai devreme prezentă printre dumneavoastră pentru a eh, prezenta primele propuneri și a face un prim schimb de idei în mod eh, concret le voi primi prin secretariat și mulțumesc oricum tuturor celor care mi-au permis să pregătesc această primă prezentare pentru o primă lectură a Parlamentului. Este vorba despre o propunere destul de ambițioasă pentru momentul respectiv, are multe aspecte specifice pentru cazurile de forță majoră și de când Consiliul a ajuns la o concliz, concluzie, ne-am dat seama că există o serie întreagă de puncte de divergență și va trebui să avem o conciliere. Totuși, a fost dată o sentință recentă a Tribunalului European la care se făcea referire la drepturile călătorilor pe eh, mijloacele aeriene și această sentință ne dă nouă, aș putea spune, rațiunea de a susține poziția Parlamentului în ceea ce privește drepturile pasagerilor. De aceea vreau să vă spun că avem, de, avem în vedere să integrăm punctele de vedere comune în așa fel încât să ajungem înainte de concilierul cu, concilierea cu Consiliului și pe baza acestei sentințe. În primul rând, printre temele cele mai importante sunt diferențele în modalitățile de aplicare. Consiliul a făcut o propunere ambițioasă pentru a, a ocroti cât se poate de bine uh, pasagerii în momentul îmbarcării, în timp ce Consiliul, uh, după deliberări cu toate cele 27 de state membre a eh, extins și mai mult acest context al drepturilor pasagerilor, dar a eh, făcut o excepție în ceea ce privește eh, directiva de aplicare în ceea ce privește greutatea transportabilă și asta creează niște probleme privind oarecare confuzie care poate fi făcută în ceea ce privește definițiile. Noi la Parlament am adoptat un amendament pentru cazurile de forță majore și eu consider că este uh, Uh, foarte detaliată în anumite împrejurări și de aceea nu cred că este uh, adaptabilă și uh, acceptabilă. Sunt probleme de ordin administrativ aici care intervin, sunt alte elemente care depășesc întrucândva ceea ce ar putea fi problemele tehnice și cred că trebuie să revizuim aici redactarea respectivă, dar în urma discuțiilor. În ceea ce privește compensațiile, unul din punctele fundamentale, noi eh, în Parlament eh, ne-am afirmat ca eh, dorim să protejăm mai mult drepturile pasagerilor, în timp ce Consiliul a făcut unele concesii uh, și uh, compensațiile le-a sporit cu o sumă de 10 uh, euro. În cazul anulărilor zborurilor sau în cazul schimbării îmbarcării, toate limitările pe care Consiliul le-a propus vor rămâne în picioare, dar situația este mult mai complexă și trebuie neapărat să ajungem aici la un acord. În sfârșit, aș dori să spun că în cazul croazierelor, noi dorim să promovăm și să sprijinim turismul, dar am dorit să existe oarecare flexibilitate în ceea ce privește uh, asistența și aspectele de notificare fără ca aceasta să afecteze drepturile pasagerilor, dar în același timp uh, sunt uh, și uh, întreprinderile care organizează asemenea croaziere interesate și trebuie să avem uh, o flexibilitate pentru care de altfel rog uh, și pe colegi să mă ajute în formulări. Noi dorim să existe un mecanism uh, suplimentar care să contribuie la protecția drepturilor pasagerilor, să asigure această protecție pe care cu toții am dorit-o pe plan european pentru care Parlamentul a luptat. Cred că împreună cu Consiliul vom putea ajunge la, vom putea găsi o cale de înțelegere lărgind uh, contextul aplicării acestui text și uh, vom reuși să definim și uh, cazurile de forță majoră în care drepturile pasagerilor pot fi limitate. Pentru moment, domnule președinte, în această fază ne găsim și sunt gata să ascult părerile colegilor cu ca, și mai ales a celor doi colegi cu care nu m-am putut întâlni în prealabil. Vă mulțumesc! Thank you, uh, Ines. Mulțumesc, Ines. Doamna Wolfman Cole dorește să intervină. Eh, eh, mulțumesc, domnule președinte, și îi mulțumesc și doamnei Ayala Zender pentru cele exprimate. Mă bucur că sunteți din nou sănătoasă și că puteți participa la ședințele noastre și, ca de obicei, ați uh, studiat cu mare atenție poziția exprimată de către Consiliu. Iar această poziție, uh, în multe privințe, diferă de poziția Parlamentului într-o primă lectură. Aș vrea să spun următoarele. Consiliul vorbește de o mai mare flexibilitate, inclusiv pentru navele mici. Ar dori să impună o reglementare de excepție. Acesta este un principiu pe care aș putea să-l susțin, pentru că este și principiul pe care ne-am concentrat în propunerile noastre de amendament. Uh, peste tot acolo unde este posibil, trebuie să încercăm să apărăm drepturile pasagerilor. Și există și nave mici. Dumneavoastră vorbeați deja de un uh, tip de uh, nave. Dar eu vorbesc și de micuțele embarcațiuni pe care eventual se organizează petreceri pe care le poți închiria pentru o scurtă călătorie pe un râu. Ei bine, uh, poate că în aceste cazuri nu se pot crea aceleași garanții ca pentru navele mari și pentru asta trebuie să existe o posibilitate de a oferi alternative. Sigur că trebuie să existe alternative și pentru persoanele cu handicap, de pildă. Și aceasta este linia pe care aș dori să mă înscriu eu în pregătirea uh, celei de-a doua lecturi uh, în tratarea acestui subiect. Consiliul a dezvoltat un criteriu care este dependent de mărimea navelor. Nu știu cum argumentează Consiliul acest criteriu. Noi poate că am dorit să scădem din acest punct de vedere puțin ștacheta. Dar mă bucur că și dumneavoastră ați menționat acest subiect pentru a ne putea pregăti uh, serios pentru cea de-a doua lectură și acesta este valabil pentru navele de croazieră și pentru uh, navele uh, de mai mici dimensiuni care sunt închiriate pentru petreceri. Comisia pentru organizatorii de uh, asemenea uh, călătorii turistice uh, propune să adoptăm anumite reglementări. Consiliul propune să modificăm aceste reglementări și aș fi vrut să uh, mi se ofere argumente, pentru că la o primă lectură mi se pare că aici există o nesiguranță uh, juridică. Dacă uh, se aplică în cadrul acestei directive alte criterii decât în cazuri similare. Aș vrea să știu ce ne va spune Comisia în legătură cu această abordare. Mulțumesc, domnul Argătroi. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, voi avea o intervenție foarte scurtă, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc raportoarei pentru că în condiții grele a trebuit să lucreze și uh, s-a descurcat extraordinar. Sunt încrezător că vom ajunge la rezultate pozitive. Câteva observații de ordin general. În legătură cu acest subiect și cu următorul punct pe ordinea de zi, pot spune că trebuie să tragem concluzii din domeniul drepturilor pasagerilor pentru transportul aerian pentru că înțeleg că există mari probleme de interpretare a acestor reglementări și ă, noi nu am dispus de informații suficiente în legătură cu serviciile pentru clienți. Și ă, ar fi trebuit ca pe plan european să existe o interpretare unitară, pentru că asemenea învățăminte am putea să le aplicăm și în legătură cu această tematică. Curtea Europeană de Justiție, la un moment dat, a spus că întârzierile care sunt mai mari de trei ore uh, pot uh, fi echivalate cu anularea unei curse și că ar exista uh, dreptul la despăgubire. Pe noi ar trebui să verificăm acest lucru și atunci legiuitorul trebuie să ne spună în ce condiții un pasager are dreptul la ce tip de despăgubire, pentru că va fi evident vorba despre o despăgubire financiară. În același timp însă pot să existe, poate să existe un sprijin de altă natură. Consilierea pasagerului pentru a putea să recurgă la alte oferte de călătorie. Eu înțeleg că anumite categorii de pasageri Uh, în legătură de pildă cu cei care fac călătorii pe nave mici, uh, ar putea să, să nu intre în acest tip de reglementare. Dar uh, oricum merită să discutăm ce tip de navă intră în ce tip de criteriu. Nu știu dacă tonajul în embarcațiunii trebuie să fie esențial sau numărul pasagerilor, de pildă, care participă la o asemenea croazieră. Și în al treilea rând, Ines este de fapt experta în acest domeniu, dar pentru mine este important ca pe plan european să avem un fel de ghișeu unic, oficiu unic, unde uh, eventualele plângeri să ajungă și uh, să poată fi rezolvate și să existe și o posibilitatea unei rezolvări pe termen lung. Pentru că important este de asemenea ca oamenii care se, uh, au dificultăți de deplasare, care uh, au un handicap, să poată să beneficieze de utilizarea acestor mijloace de transport în condiții bune. Noi știm foarte bine că uh, un număr tot mai mare de oameni uh, face parte din categoria seniorilor. Populațiile noastre îmbătrânesc. Asta deja îngreunează deplasarea. Mulțumesc. Doamna Bilbao, în calitate de raportoare din umbră, doriți să interveniți? Nu. Atunci, doamna Lichtenberg. Speak dorești să intervii? Herzlichen Dank. Ich bin... Mulțumesc. Tocmai am fost uh, informată în uh, legătură cu conținutul acestui document. Am venit mai târziu. În legătură cu drepturile pasagerilor și cu navele de mic tonaj, avem evident o problemă. Este limpede pentru toată lumea acest lucru. Dar nu știu dacă din punctul meu de vedere, ar fi bine, eu cred că ar fi bine să reținem că trebuie să creăm o libertate uh, esențială uh, pentru pasageri, pentru ca ei să poată să participe această libertate de barieră. Aici deja trebuie să fim foarte precauți când definim uh, situațiile uh, în, prin care exceptăm navele mici. Pentru că dacă această excepție o formulăm foarte excesiv, atunci uh, nu se vor respecta și nu vor fi activate drepturile pasagerilor decât atunci când ei călătoresc cu nave mari. Noi avem o convenție privind drepturile persoanelor cu uh, handicap în ce privește uh, handicap motoriu. E bine, dacă nu va dori Consiliul, atunci noi, în calitate de parlamentari, va trebui să apărăm drepturile acestor persoane cu handicap motoriu. Eu nu cred că uh, trebuie să spunem pur și simplu că se creează atât de multe excepții încât până la urmă directiva uh, nu va mai putea fi aplicabilă decât într-un uh, domeniu restrâns. Eu apelez la colegele și colegii mei, pentru că eu consider că este sarcina noastră să creăm garanții pentru respectarea acestor drepturi și mă refer la această parte a drepturilor pasagerilor, pentru că în clipa de față mie mi se pare că este aspectul central. Eu cred că ă, dacă ajungem într-o situație conflictuală cu Consiliul, trebuie să continuăm să ne batem pentru că nu putem accepta niciun fel de limitare aici. Eu îmi amintesc foarte bine care a fost dezbaterea. Noi am uh, discutat uh, aprofundat în legătură cu ceea ce este fezabil, ceea ce este posibil, uh, cum stau lucrurile în porturi și aș fi foarte supărată dacă noi, în calitate de Comisie pentru Transport, nu vom apăra drepturile persoanelor cu handicap motoriu. Thanks, Eva. Mr. Epping. Mulțumesc, domnul Epping. Well, it's just that you're the shadow, so I normally... Sunteți raportorul din umbră, așa că am luat-o în această ordine. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori câteva lămuriri. privind acele despăgubiri și indemnizații. Ce presupun ele? S-a vorbit aici de mai multe ori, dar ce înseamnă în practică acest lucru? Este vorba de rambursarea unor costuri a biletului de călătorie? Uh, eventual posibilitatea de a călători în, la, în, alt, în alt moment, ce se întâmplă în cazul în care se anulează o, o călătorie, un voiaj. Consumatorul trebuie să știe despre ce este vorba și trebuie să transmitem Consiliului uh, că nu dorim niciun fel de nelămuriri și ambiguități. E vorba până la urmă de drepturile cetățenilor, consumatorilor ca ei să poată să se pregătească, să călătorească în condiții optime și să nu se trezească că se anulează respectivele călătorii. Bineînțeles că uneori se anulează călătoriile și lumea e dezamăgită, însă ce se întâmplă cu partea de indemnizații, de spăgubiri? Nu este simplu. E adevărat. Uh, așa că trebuie ca regulamentul să precizeze aceste lucruri. Vă mulțumesc. Domnul Van Damen. Dank u, voorzitter. Ik wil eerst... Eh, mulțumesc. Domnule președinte, înainte de toate, mulțumesc raportoarei pentru prezentarea introductivă. Ne-a spus care sunt principalele mize ale acestui da, dosar. De ce am luat cuvântul? Deoarece de 5 ani de zile, ca profesionist mă ocup de acest dosar și văd că apar mereu și mereu aceleași chestiuni. Cred că este important să subliniem că trebuie să rămâne, să fim foarte vigilenți um, când vine vorba de navigația pe mare și pe căile interioare. Pentru că văd că există aici distinții introduse de către comisie în funcție de numărul de pasageri de pe embarcațiune și precum de tonaj. Însă eu cred că trebuie să facem o distinție în funcție de calea navigabilă pe care circulă aceste embarcațiuni. Există tot felul de căi navigabile. Uh, unele nu permit decât intrarea unor embarcațiuni de dimensiuni mici. Uh, altele sunt marcate de uh, Uh, condiții grele de navigație. Uh, mă gândesc că sunt uh, fluvii, cum ar fi Lesco, care... deci, bine acest fluviu pre- prezintă condiții de navigare deosebit de complicate și, de exemplu, dacă aveți o navă de mai mult de 300 de tone, nici nu se pune problema. Deci, haideți să facem o distinție în funcție de, timpul de tipul de cale navigabilă pe care circulă aceste embarcațiuni. Ar fi logic. O altă observație se referă la aceste despăgubiri. E important să discutăm, bineînțeles, aceste lucruri. Este la fel de clar uh, că atunci când se călătorește pe apă, e bine, uh, momentul în care există o întârziere la începutul călătoriei, Uh, acest lucru se poate recupera în timp uh, pe parcursul călătoriei, dar având în vedere sistemul de călătorii aeriene, uh, întârzierea nu mai poate fi recuperată din cauza specificului acelor, acelor zone orare. Deci, iată cum avem această suplețe pe navigare, ce privește navigarea pe, pe pe mare sau pe căile interioare. Iată, deci, observațiile mele. Mulțumesc! Mulțumesc, Foster, mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, am remarcat comentariile domnului Van Dalen, uh, care uh, făcea o distinție clară între navigarea pe, pe mare și celelalte căi navigale, de navigație. Este clar că uh, când evocăm aceste lucruri, ne aducem aminte de discuțiile privind călătorile aeriene. Este clar că există situații în care, de exemplu, vremea proastă nu va permite despăgubirea. Sunt situații absolut uh, obiective. Însă, nu este foarte clar ce dorește Consiliul aici. Din potrivă, mi se pare că formularea este vagă. E adevărat că avem problema legată încă o dată de meteo, da? deci de vremea proastă, însă s-ar putea să fie probleme legate de greve, de exemplu nu se menționează alte situații excepționale de acest tip. Uh, uh, nu dorim ca să existe situații în care um, călătorii cer despăgubiri uh, și uh, datorită proastei formulări din regulament, lucrurile nu sunt deloc clare pentru ei ce drepturi au. Uh, Acum, problema numărului de persoane din, din echipaj. Și aici uh, lucrurile nu sunt suficient de clare. N-am fost aici uh, la mandatul precedent, dar ce se întâmplă cu acei 500 uh, de metri pentru o călătorie de scurtă uh, distanță? Nu știu care ar trebui să fie distanța optimă, metri, mile, 500, nu știu, cine a venit cu această cifră, de unde vine ea? Uh, ce se întâmplă cu o călătorie care durează sau care merge pe mai multe jumate de kilometru? Uh, s-ar putea să apară chiar situații pur și simplu ridicole. Deci, iată de ce Vreau să subliniez acest lucru. Mai mult decât atât, mă gândesc aici la problemele, la persoanele cu probleme um, uh, motorii, cu mobilitate redusă. Există motive foarte clare pentru care um, persoanele cu handicap uh, sau cu mobilitate redusă uh, folosesc aceste croaziere. Uh, pentru că există anumite pachete de călătorii uh, special dedicate lor, aceste croaziere, și deci trebuie să vedem ce se întâmplă cu și cu aceștia. Mulțumesc! From my... În sfârșit, uh, remarcile mele personale, spune președintele, sunt de acord cu doamna raportor în ceea ce privește nevoia de flexibilitate, special pentru industria turistică, pentru cei care organizează croaziere Trebuie să fim atenți cu acest sector ca să nu îl reglementăm prea mult, să nu uh, le spunem prea mult ce au de făcut și să nu intrăm detalii legate de cine profite de astfel de pachete de călătorii, cine merge în croazieră și așa mai departe. Nu știu ce se întâmplă cu acești 500 de metri, așa cum a spus doamna Foster, dar știu știu că există astăzi aparate care îți permit uh, să îndrepți uh, un fel de laser pe, pe malul celălalt și să știi exact cât, uh, care este distanța între două maluri, de exemplu, între două coaste. Dar pot să apară ă, situații în care aceste măsurători sunt foarte importante, pentru că, de exemplu, în ă, anumite circumscripții, regiuni unde se folosește mult feribotul, este important să se știe distanța egală, exactă, pardon. Deci, trebuie să ne uităm și pe aceste aspecte ca să fie lucrurile absolut clare. Din partea comisiei, avem domnul Diahunto. Aveți cuvântul? Și uh, cred că o să fie mai multe întrebări pentru dumneavoastră decât pentru raportor, dar haideți. Mersi, monsieur le président. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi reveni la istoricul propunerii, care se înscrie de altfel în politica Comisiei de a ocroti drepturile călătorilor. E vorba de o comunicare din 2005 pentru consolidarea drepturilor pasagerilor. În decembrie 2008 au fost prezentate propuneri pentru întărirea drepturilor pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi interioare, ceea ce înseamnă că se dorește completarea textelor care se referă la aceste drepturi. În ceea ce privește discuțiile care au avut loc în legătură cu drepturile persoanelor care cătolesc pe mare, nu au fost ușoare. Mulțumim însă președinției suedeze, care în câteva luni a reușit să obțină acordul politic și al Comisiei de Transporturi, ceea ce a dus la un progres în sensul adoptării finale. Este vorba de o etapă fundamentală în care se găsește acest dosar. Mulțumim de asemenea doamnei raportoare, care într-o primă lectură a permis Parlamentului să uh, obțină un sprijin major în acest sens, doamna Ayala Sender, raportoarea, a făcut o analiză excelentă a rezultatelor acestui acord politic la care s-a ajuns. Textul însă se îndepărtează de textul propus inițial de comisie și susținut apoi de Parlament. Se referă în special la sfera de aplicare directivei și la derogările rezultate din condițiile meteorologice. Aceste elemente au fost introduse în textul propus de Consiliu, Consiliu și s-au făcut de asemenea unele modificări în ceea ce privește indemnizațiile și compensațiile. Nu dorim să există diferențe majore între textele negociate. Comisia rămâne optimistă în legătură cu posibilitatea de a se ajunge la un acord, ea are sigur un rol de intermediar, dorim acord între Consiliu și uh, Parlament în acest domeniu. Considerăm că divergențele nu sunt majore și nu pot pune în pericol acordul final pe care îl așteptăm cu toții. Credem că putem ajunge la un acord destul de repede. Au fost eh, ridicate de asemenea câteva elemente de detaliu. Este în definițiile sale, Comisia încearcă să se conformeze unor definiții care există în alte texte comunitare vrem să existe coerență, mai ales cu uh, de directiva 90 bară 14 care se referă la călătorii. Comisia și probabil și Consiliul împărtășesc ideea că noi am încercat să uh, tragem învățăminte din textele referitoare la ocrotirea drepturilor pasagerilor uh, aerieni. Și, în mod concret, vom încerca să definim modul de funcționare a acestui regulament. În sfârșit, un ultim punct ridicat se referă la căile de navigație interioară și la cei 500 de metri de care s-a vorbit atunci. Această cifră a încercat să țină seama de ceea ce este specific în mod special căilor de navigație interioară. Există condiții similare oarecum între uh, navigația pe distanțe mici și uh, navigația pe uh, mare. Deci am încercat să ținem seama și de această categorie de transport, de călătorie și de aceea s-a fost introdus criteriul celor 500 de metri. Cred că am încheiat aici. Thank you, Mrs. Mulțumesc, doamna Ayala. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor colegilor pentru comentariile utile și pentru faptul că au fost accentuate unele aspecte importante pentru cetățeni pentru, de exemplu, persoanele cu mobilitate redusă. Mai bine să introducem asemenea elemente decât să nu o facem. Mulțumesc și Comisiei pentru întregul ajutor acordat și pentru viziunea sa optimistă Sigur că există unele diferențe între atitudinea Comisiei și atitudinea Consiliului și la o primă lectură. Cred că putem ajunge la modalități de înțelegere. De asemenea, este vorba și de faptul că Parlamentul a ajuns la unele norme legate de drepturile pasagerilor în autobuze și autocare și inspirându-ne de aici, văzând care sunt dificultățile în diversele mode, ă, moduri de transport, cred că putem să Uh, începem discuția cu Consiliul în legătură cu unele amendamente și cu acest pachet pe care dorim să îl avem. Sigur că uh, istoricul propunerilor se leagă de modul în care uh, Parlamentul a înțeles să apere drepturile călătorilor. voi lua legătura și cu raportorii din umbră pentru a încerca să ne punem de acord. Suntem de acord cu toții pentru o flexibilitate mai mare, pentru un echilibru corect între drepturile pasagerilor și uh, afirmarea condițiilor uh, economice și sociale. Este vorba de un program întreg pe care Parlamentul și l-a propus și de aceea dorim să realizăm un echilibru. Mulțumesc tuturor colegilor pentru comentarii și vom încerca să dăm cât ca, vom încerca ca definițiile să fie formulate cât mai clar posibil. A, a tener en cuenta. Y la presentación de cred că putem să ajungem la o înțelegere și să facem unele schimbări. Așa cum am spus, vom încerca să discutăm și să ajungem în comun la o înțelegere. Mulțumesc drepturile pasagerilor în autobuze și autocare. Mulțumesc, domnule președinte. Voi pleca de la ceea ce a spus doamna Ayala în legătură cu abordarea aceasta uh, de tip pachet. Pentru au, drepturile eh, pasagerilor care călătoresc cu autobuzele, aceasta există, eh, acesta este al patrulea regulament după cel al călătoriilor pe mare și pe cale ferată. În ceea ce privește uh, călătoria în autobuz, nu există o propunere a Consiliului, dar considerăm că pe 17 decembrie se va putea ajunge la un acord politic. De aceea plecăm de la un rezultat, la o primă lectură, a fost o aprobare majoritară a textelor și plecând de la ceea ce a realizat domnul Albertini în formularea acestui document, cred că putem continua și cer Comisiei să ne dea mandatul de a putea negocia pentru a doua lectură. Am avut deja două întâlniri informale cu președinția suedeză, la care a participat și un reprezentant al viitoarei uh, președinții spaniole. Punctele esențiale în discuție se referă la sfera de aplicare și la responsabilitățile diferitelor părți. În ceea ce privește sfera de aplicare, trebuie să fie clarificate și definite mai bine transporturile regionale, uh, spre deosebire de transporturile internaționale, regionale. Cred că Există două aspecte importante de care trebuie să ținem seama legat de transporturile urbane și interurbane. Sunt conștient de această necesitate, dar nu putem lăsa deoparte transporturile urbane pentru că ar însemna să nu avem un rezultat pozitiv. Aș fi de părere că trebuie să încercăm să avem o reglementare completă, făcând deosebirea între transporturile urbane și interurbane de celelalte moduri de transport. Există posibilitatea și necesitatea de a ține seama de ocrotirea pasagerilor, pentru că vorbim de drepturile lor, drepturi pe care trebuie să le apărăm înainte de drepturile companiilor sau ale altor actori care sunt interesați de transporturi. Cred că, după părerea mea, în ceea ce privește sfera de aplicare, trebuie să eh, facem deosebirile necesare, răspunderile. Al doilea element trebuie să facă distinția între răspunderile obiective care trebuie să presupună apărarea celor care se pot găsi în situații incidentale sau care pot să își fi pierdut bagajul în cursul călătoriei în ceea ce privește circulația autovehiculelor, cred că trebuie să ținem seama de doi parametri importanți referitori la o intervenție imediată legată de o cifră care ar putea surveni în timpul unor incidente cu urmări grave. Cred că trebuie să asigurăm condițiile minime în această situație și să o facem cu obiectivitate. Aceștia sunt cei doi parametri care se referă la persoana respectivă și la bagajele sale. Un alt element foarte important este apărarea persoanelor cu mobilitate redusă în număr foarte mare, peste 100 de milioane, din care 50 de milioane prezintă handicapuri grave, dizabilități. Uh, trebuie să ținem seama și de procesul de îmbătrânire al populației. Trebuie să existe posibilitatea ca noile mijloace de transport să fie asigurat uh, accesul ușor pentru această categorie de călători. cred că este un element deosebit de important. Cred de asemenea că dacă facem uh, o comparație și cu regulamentul legat de navigație, putem înainta pas cu pas în dezbaterea uh, atât în comisie cât și în plenară. Așteptăm definițiile din partea Consiliului, pentru că nu s-a ajuns încă la un acord și sper că acest lucru va putea fi realizat pentru data de 17 decembrie. În felul acesta vom putea împreună să realizăm progrese spre o poziție comună a celor două regulamente. Filozofia lor generală referitoare la drepturile pasagerilor trebuie să pună accentul pe drepturile cetățenilor ca pasageri, în primul rând, și nu a celorlalți actori participanți la transport. Vom încerca să ținem seama de toate observațiile pentru a putea fi gata în vederea negocierilor cu Consiliul. Mulțumesc! Saraciani. Doamna Saraciani acum, mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Așa cum spunea și domnul Canceanu, punctele de divergentă sunt sfera de aplicare și regimul responsabilităților. Apoi, excluderea transporturilor regionale, urbane și interurbane trebuie să fie luate în vedere. Se a... Cred că trebuie să extindem regulamentul și la transporturile internaționale. Trebuie eliminate plățile anticipate și interdict și obligația organizatorilor să asigure uh, indemnizații în cazuri de accidente și moarte. În uh, transporturile regionale trebuie făcută diferența cu transporturile interurbane și Consiliul a cerut statelor membre să facă o clasificare în legătură cu fluxul de pasageri, distanțele, frecvența acestora și așa mai departe. Trebuie de asemenea să considerăm acest regulament împreună cu regulamentul privind uh, navigația. Trebuie să vorbim uh, de un pachet de reglementări și să ajungem la un acord politic și în acest domeniu, așa cum se va întâmpla și în domeniul uh, navigației maritime. Deci această formă de pachet, după părerea noastră, este în favoarea cetățenilor. Și de aceea susțin această abordare. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Meissner. Mulțumesc lucrurile stau într-adevăr așa. Așteptăm acum uh, să avem un punct de vedere unitar din partea comisiei, uh, Consiliului cu care să putem lucra. La prima lectură a existat deja uh, o abordare destul de unitară la nivelul nostru. Ne bucură că drepturile pasagerilor în acest transport cu autobuzul și autocarul uh, progresează în felul acesta, dar eu cred că definițiile trebuie să fie astfel concepute încât să fie foarte clar cine are responsabilități în ce privește garanțiile, despăgubirile, astfel încât uh, pasagerii să știe cui să se adreseze dacă uh, există o necesitate. Ce se întâmplă cu despăgubirile în cazul unor întârzieri atunci când o cursă nu se mai efectuează? Este esențial ca ceea ce vom discuta în a doua lectură să uh, fie uh, limpede formulat, să vedem dacă este practicabil, realizabil ceea ce ne dorim noi de fapt și cum vor arăta lucrurile după aceea în uh, situația pasagerilor care apelează la transportul cu autocarul. Sigur că trebuie să clarificăm și dacă atunci când există întârzieri foarte mari, există obligativitatea transportatorului să ofere o gustare pasagerilor, să vedem tot ce este realizabil. De asemenea, domeniul de aplicare a fost discutat și aici. Este nevoie de o definiție în legătură cu transportul regional. Grupul meu politic a spus că ar trebui să uh, scoatem uh, transportul urban uh, din aceste reglementări, dar transportul regional să rămână. Cred că ar fi un mare avantaj în ce privește drepturile pasagerilor că ne referim și la persoanele cu handicap motoriu, pentru că de pe acum s-a și spus, există foarte mulți oameni uh, care uh, nu mai dispun de uh, mobilitate, că există multe persoane vârstnice și în viitor numărul lor va fi și mai mare și trebuie să vedem ce putem face pentru ca uh, și din acest punct de vedere, pentru cei care nu dispun de o mobilitate atât de mare, să poată să se bucure de călătorile. În acest caz putem să ne gândim și la uh, mame tinere, dar care au de pildă un copil în cărucior În ce privește uh, tratarea în comun a acestor drepturi, inclusiv cu drepturile pasagerilor care recurg la uh, transportul naval, Sigur că și transportatorii uh, rutieri, cât și transportul naval pot la un moment dat să beneficieze de același tip de reglementări Sigur că pot să existe și reglementări diferențiate. Dar, ă, de pildă, pentru persoanele cu handicap motoriu, ar fi foarte clar ca reglementările să fie aceleași, pentru că atunci se pot informa pentru ambele situații. Doresc ă, mult succes raportorilor, mă bucur că va exista o dezbatere, sper ca ă, pachetul acesta de reglementări să poată să fie în beneficiul pasagerilor din Europa. Mulțumesc foarte mult. Doamna Lichtenberger. Mulțumesc foarte mult. Cred că dificultățile în acest dosar constau în delimitarea foarte clară între transportul urban, transportul între orașe și uh, transportul de uh, distanță lungă, dar în interiorul aceleiași țări pentru că uh, există de multe ori organisme care reglementează transportul și care acționează în uh, mai multe asemenea noduri rutiere uh, și au eventual și reglementări diferite. Și atunci uh, același uh, șofer eventual trebuie să se supună unor reglementări diferențiate, cu atât mai dificil este pentru pasageri dacă reglementările sunt diferite. Noi trebuie ca această tematică a asociațiilor transportatorilor rutieri să fie foarte bine uh, clarificată pentru a găsi soluțiile cele mai fericite și să facem un pas înainte. Pentru că eh, tocmai eh, aici pot să apară dificultăți sensibile. În unele regiuni avem eh, uniuni ale transportatorilor foarte mari, foarte puternice și care reglementează atât transportul urban cât și interurban și regional. Iar noi nu trebuie să creăm dificultăți pentru pasageri când este vorba de a își impune drepturile. Lucrurile trebuie să fie foarte clar formulate pentru ca drepturile să poată fi percepute ca atare și realizabile. Inclusiv în ce privește definirea responsabilităților cui te adresezi când ai nevoie de un, o persoană de contact. Un alt aspect uh, care a fost discutat deja când vorbeam despre transportul maritim, poziția Consiliului, flexibilitatea, are două fațete. O fațetă. În Elveția, de pildă, când uh, călătorești cu trenul, problemele legate de flexibilitate au fost foarte frumos rezolvate. Pasagerii au dreptul să decidă dacă pentru ă, despăgubire vor cazare și masă sau vor să li se returneze ă, banii pentru bilet sau preferă să li se mijlocească o altă legătură pentru ca ei să poată să-și continue călătoria. Acestea sunt formule ă, care trebuie înțelese înțelese ca fiind uh, dintr-un complex de flexibilitate. De multe ori, uh, pasagerii preferă să nu dea vrabia din mână pentru ceara de pe gard. Și uh, uneori, dacă este dificil pentru ei să găsească un ghișeu în care să li se facă o propunere de servicii următoare, atunci ei preferă să opteze pentru altă formulă pe care o au la îndemână. Noi am putea să învățăm din aceste exemple și să tragem concluzia că flexibilitatea trebuie concepută în favoarea pasagerului și să nu fie eventual folosită pentru ca transportatorii să se derobeze de obligațiile pe care le au. În ce privește handicapul motoriu am spus deja, este o provocare esențială pentru viitor și eu profit de uh, aceste formule pentru că atunci când călătoresc cu valize grele, mă bucur de toate instalațiile care au fost create pentru persoanele care trebuie să poată să se deplaseze mai ușor în condiții dificile. Și folosesc și eu toate aceste modalități. Sunt aspecte caritative, sunt aspecte elemente care ne uh, descriu, de fapt, modul în care un mijloc de transport al viitorului trebuie să arate pentru ca să fie ușor utilizabil. Și, în plus, pentru mine intervine elementul informării, elementul modului în care uh, există disponibile informații despre posibilitățile pe care le am um, să mă deplasez pentru ca ă, să știu dacă ă, pot recurge sau nu la respectivele mijloace de transport. Noi am reușit să introducem asemenea precizări încă la prima lectură, dar cred că aceste aspecte încă sunt suficient de deschise și nu sunt foarte optimistă în legătură cu ceea ce ne va propune Consiliul. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, <clears throat> thank you, Chairman. Um, I, I... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am așa un fel de senzație de deja vu, pentru că am mai auzit aceste argumente și înainte, vorba de acele despăgubiri pentru pasagerii aerieni, pentru cei care folosesc căile ferate. Acum iarăși o luăm de, cap, de la capăt uh, cu compensațiile pentru pasagerii cu autobuzul, cu auto, autocarul. Nici o problemă, pentru că uh, oamenii au dreptul la despăgubiri atunci când lucrurile nu merg așa cum trebuie. Însă avem probleme practice de implementare ale acestor măsuri provenind de la nivel european. De exemplu, uh, sunt probleme specifice folos folosirii autobuzului sau autocarului. Vă aduceți aminte când eram eu președinte, eram destul de critic în timpul discuțiilor. Uh, se discuta despre tot felul de călătorii și se mergea în detalii legați de călătorii locale foarte specifice. Eu aș dori să rămân totuși pe partea de călătorii internaționale cu autobuzul și autocarul, pentru că aici avem idei destul de clare și exemple eh, privind ce putem să facem eh, cu aceste despăgubiri și cu drepturile pasagerilor, în special, deci, când vine vorba deci, de serviciile de autocar și autobuz. Iată de ce eu sunt de acord cu uh, Consiliul. Trebuie să limităm sfera de aplecare și n-ar trebui să facem un fel de micromanagement la nivel pur local uh, cu dispoziții plecând de la Bruxelles. Um, cineva ar putea să ceară despăgubiri de o liră sau două lire sterline pentru nu știu ce călătorie locală, uh, ar putea să apară probleme. Știți foarte bine, domnule președinte, că în Regatul Unit avem uh, autocare pe de distanță lungă, dar care uh, costă numai 5 lire sterline pentru o călătorie. Dar ce vreți să facem? Să cerem gubiri, uh, masă și cazare pentru cineva care a pierdut un autobuz sau un autocar care uh, costă, de fapt, călătoria costă decât 5 lire. Uh, este foarte clar că avem nevoie să Uh, discutăm despre aceste despăgubiri și compensații, anumite aspectele acestei discuții, inclusiv când vine vorba de drepturile pasagerilor, însă să ne ferim de o abordare prea uniformă aici. Uh, s-a vorbit aici despre anumite facilități pentru persoanele în vârstă sau cu mobilități, uh, cu probleme de mobilitate, care pot la un moment dat să ceară călătorii gratuite uh, în anumite situații, pe anumite uh, rute nu cred că dorim ca toată lumea să poată să aibă aceleași drepturi, adică la un moment dat toată lumea să vrea gratuitate pe toate rutele și așa mai departe. E vorba de aspectul practic aici. Nu e vorba de o chestiune de principiu, ci de o chestiune pur practică. Așa că nu trebuie să avem o abordare prea uniformă, că nu se potrivește tuturor cazurilor. Să știți că pe mine mă îngrijorează când vedem că apar propuneri de la comisie care pur și simplu sunt un fel de copy-paste de la, uh, pro, provenind din propuneri uh, Uh, anterioare. Ei iau bucăți întregi din propuneri anterioare și le transpun în noile texte. Iată de ce textul de față este chiar dificil pentru noi când vine vorba de călătoriile cu autobuzul și autocarul uh, pentru că uh, dorim să intrăm foarte mult în detaliu, să reglementăm în amănunțime niște chestiuni care, până la urmă, sunt foarte diferite de la stat la stat. Mulțumesc, domnul Coza. Köszönöm a szót. Mulțumesc. Aș vrea să clarific ceva. 50 de milioane de oameni trăiesc cu handicap. Nu este vorba doar de oameni cu uh, mobilitate redusă, dar și oameni care au deficiențe auditive, deficiențe de văz, care uh, au diverse tipuri de handicap. Cel care a vorbit înaintea mea deja uh, a spus că are un sentiment de deja vu. În uh, ședința anterioară am vorbit despre transportul aerian și drepturile pasagerilor în acest domeniu. Și toată lumea a fost mulțumită cu faptul că nu au fost foarte clar definite conceptele. Am impresia că și aici întâmpinăm aceeași dificultate. Toți cei care au vorbit astăzi și uh, proiectul de raport vorbește despre persoane cu mobilitate redusă, dar nu este vorba doar de ei, ci uh, poate fi vorba despre toate persoanele care trebuie să trăiască cu un handicap. Uh, un alt aspect, în comparație cu prima lectură, constat că la nivelul Consiliului multe propuneri au fost uh, eludate, deși Parlamentul a făcut aceste propuneri. Eu insist asupra ideii că oamenii care trebuie să trăiască cu un handicap uh, ar trebui și pe plan local și pe plan regional să poată să facă uz de aceste drepturi. Pentru că într-o a doua lectură asemenea drepturi ale pasagerilor sunt prevăzute doar pentru uh, transportul rutier internațional. Dar atunci ce se întâmplă cu transportul local și regional? Pentru că majoritatea oamenilor totuși uh, la acest tip de transport recurg. Și uh, un al treilea aspect pe care doresc să-l introduc în discuție și doresc să fac o propunere este vorba despre articolele optsprezece, nouăsprezece, care trebuie să se refere la toate domeniile și la articolul zece. Articolul zece spune că trebuie să avem dreptul la o mobilitate, la o liberă circulație. Eu cred că este un drept esențial al oamenilor și nu trebuie să existe niciun fel de diferențiere între persoane în acest sens. Iar articolul 18 prevede pregătirea personalului, echipajelor și dacă un uh, autobuz um, um, uh, uh, nu creează niciun fel de asemenea bariere dacă șoferul nu știe cum trebuie să se comporte cu o persoană cu handicap, dacă membrii echipajului nu știu cum să procedeze, atunci persoana respectivă nu poate să uzeze de un drept al său. Iar dacă se produc pagube, atunci trebuie să uh, poți uh, verifica ce se întâmplă. Dacă o persoană care se află într-un scaun pe rotile și a fost uh, rănit trebuie să uh, beneficieze de uh, daune morale, de despăgubiri. Și din acest punct de vedere trebuie să existe reglementări. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Ayala Sender. Sí, um... Sunt de acord și eu că, în principiu, cele două dosare sunt strâns legate Vă amintesc însă că este totuși vorba de, de situații diferite. În Spania, transportul de pasageri pe uh, rutier este foarte dezvoltat, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în alte țări, cum ar fi uh, Germania, se fac tot felul de tipuri de transport um, până la domiciliu, din aproape în aproape. Uh, sunt probleme diferite și de aceea, în cadrul viziunii generale care urmărește îmbunătățirea uh, flexibilității și modului de deplasare al persoanelor cu handicap, noi trebuie să ținem seama de marea diversitate care există de diferitele abordări și să cerem atât raportorului cât și comisiei să uh, meargă pe linia unei aplicări gradate să ține seama de diferențele legate de transportul uh, persoanelor cu mobilitate redusă, cu handicap. Uh, esențial este să asigurăm securitatea tuturor uh, persoanelor care călătoresc cu autobuzele în cazul nostru, dar să existe o gradare în timp și să existe de asemenea o flexibilitate lăsată întreprinderilor pentru a se adapta la aceste cerințe de transport. mai ales în ceea ce privește accesul persoanelor cu handicap motoriu în aceste vehicule trebuie să ne adaptăm specificității acestui tip de transport care este diferit față de tipologia de alte moduri de transport din necesități, din motive istorice, există o legătură mai strânse între șofer, între conducătorul autovehicolelor și pasagerii pe care îi transportă și trebuie să ținem seama de aceste lucruri. Mr. Kramer. Ja, ich wundere mich ein bisschen. Domnul Kramer. Mă miră faptul că nu am preluat și mai mult din experiența pe care o avem deja. În ce privește drepturile pasagerilor, ele au fost adoptate și au existat efecte pozitive și efecte negative. Noi uh, am impus aceste drepturi pentru uh, întreaga circulație pe uh, distanțe lungi, pentru că nu vroiam uh, să creăm situații inegale. Dacă ai uh, călătorit de la Köln la Bruxelles, primești despăgubiri, dar dacă uh, călătorești de la Köln la Lüttich, o distanță mult mai mare, nu primești niciun fel de despăgubire. N-ar trebui să o luăm de la capăt cu greșelile pe care le-am comis pentru că există și uh, transport internațional, dar pentru țările mici uh, poate fi vorba de 90% dintre cei care recurg la acest tip de transport și pentru țările mari doar 10%. Uh, în ce există Uh, acest ghișeu unic la căruia trebuie să se adreseze uh, pasagerii pentru calea ferată există. În clipa de față, companiile aeriene evită să înființeze asemenea ghișee. După aceea, termenele pe care le stabilim uh, Uh, există o perioadă de cinci ani pentru transpunere în practică, dar există oare o monitorizare? Care sunt țările care aplică deja aceste dispoziții și care nu? Pentru că aflu că nici măcar nu a existat obligativitate de uh, raportare pe plan internațional în legătură cu această transpunere în practică. Când este vorba despre bani, nu vrem să slăbim din punct de vedere financiar companiile. Noi nu trebuie să uh, acceptăm ca acum companiile să se plângă, uh, pe deodată trebuie să plătim foarte multe despăgubiri. Ei nu trebuie să profite uh, pe spinarea pasagerilor atunci când le revin obligații, atunci trebuie să și plătească. a existat odată o prevedere dacă autobuzul eh, pleacă prea devreme, atunci ai dreptul să iei un taxi. E bine, într-o situație similară, eh, l-am întrebat pe șofer, de ce ai plecat mai devreme? Și a zis, am vrut pur și simplu să ajung mai devreme acasă. Bun, în condițiile acestea, data viitoare îmi plătești taxiul. Cred că asemenea eh, prevederi ar trebui să existe. Încă o frază în legătură cu mobilitatea redusă. 30 de persoane dintre cei care recurg la transportul în comun au o mobilitate redusă. Nu este vorba doar de persoanele care se află în scaune pe rotile, este vorba despre mamele sau tații care se deplasează cu un copil într-un cărucior. Trebuie să ai multă răbdare, trebuie să ai mult timp. Există uh, tot felul de situații deci 30% dintre cei care recurg la transportul în comun au asemenea probleme. Vă dau un exemplu din Statele Unite. Ei au avut experiența lor uh, traumatizantă în urma războiului din uh, Vietnam. Deci orice autobuz uh, care deservește transportul în comun în Statele Unite are o asemenea treaptă care permite și unui invalid de război care este în scaun pe rotile să urce în autobuz. Mulțumesc, doamna Foster. Yeah, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. M-aș întoarce la început Am văzut raportul de progres din partea Comisiei și mi se pare că acolo nu apar uh, lucruri foarte, foarte concrete. Dar există anumite elemente care au fost deja evocate de colegii noștri aici. Și eu uh, nu o să vă surprindă, susțin multe dintre argumentele expuse aici, pentru că trebuie să fim foarte atenți când vine vorba de călătoriile cu autobuzul și autocarul. Trebuie să știm despre ce este vorba. Problema, deci, subsidiarității acele călătorii cu caracter local. Și aș mai face câteva observații. În primul rând, E vorba de drepturile pasagerilor cu uh, mobilitate redusă. S-au făcut aici multe argumente, s-au spus multe argumente valoroase, dar uh, există, deci, o serie de elemente aici, inclusiv cele evocate de doamna Lichtenberger de multe ori uh, persoanele grav uh, cu dizabilități majore beneficiază de uh, mașini mici adaptate, dotate în corespunzător, însă de multe ori există persoane cu handicap mai mic și care tocmai nu au parte de nimic. Aceste chestiuni s-au discutat la Consiliu. De exemplu, care este răspunderea șoferului Trebuie să ne uităm, să vedem ce se întâmplă, um, care este răspunderea șoferului când vine vorba de accesul la bordul um, autocarului și respectiv uh, coborârea din autovehicol. Așa se întâmplă și în industria aeriană uh, și acolo există niște prevederi. Pentru că, de exemplu, există însoțitor pentru persoanele gravă um, handicapate. Eh, în cazul industriei aeriene, dar nu putem să cerem unui șofer să devină infirmier sau am specialist în ambulanță. Deci, ar fi bine ca tocmai să existe un loc special amenajat pentru persoana care însoțește persoana cu, cu handicap, pentru că nu putem să cerem șoferului acest lucru. Și aș mai face niște observații. În primul rând, eh, mă refer la asigurări și deci la asume, asumarea răspund, uh, răspunderii civile din partea companiilor de bus și auto, autocar. Trebuie să fim foarte vigilenți aici. De asemenea, au apărut și niște cifre care s-au vehiculat în ceea ce privește răspunderea pentru pierderea bagajelor. S-a vehiculat cifra de 300 de euro, de exemplu. Mi se pare că este periculos să transpunem prevederi uh, din uh, industria aviatică la situația uh, din uh, cadrul transportelor cu autobuz și cu autocar, pentru că mm, situația pierderii bagajelor este foarte diferită în cele două cazuri. Dacă se pierde un bagaj, diferențele sunt foarte mari, încă o dată, între sectorul aviatic și uh, Uh, transportul terestru. Diferențele, încă o dată, sunt extrem de mari. Așa că mă întreb de unde vin aceste cifre pe care ni le-a dat Consiliu. Nu prea știu de unde provin ele. Iată, domnule președinte, câteva reflexii și aș dori să am și răspuns la întrebările mele. Mulțumesc, domnul Richei. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să profit de faptul că avem o dezbatere asupra drepturilor uh, pasagerilor pentru a face o sugestie, dacă mi se permite. Fie că este vorba de transportul aerian, feroviar, uh, cu autobuzul sau transport maritim, uh, toată lumea este de acord când vine vorba de principiile generale, fundamentale, de exemplu, uh, accesibilitate, nediscriminare, asistență oferită persoanelor cu handicap de oricare fel, uh, indemnizații, despăgubiri în ce privește întârzierile, anulările, uh, vătămarea sau pierderea bagajelor. Deci, cred că e vorba de principii generale care se aplică în general uh, și țin de drepturile călătorilor. Însă există și probleme specifice pentru fiecare mod de transport, în primul rând sfera de aplicare și apoi modalitățile specifice de uh, despăgubire. Deci este clar și mulțumesc coordonatorilor că lucrează în acest sens, este clar că e nevoie de o coordonare cu Consiliul, pentru că când vine vorba de sfera de aplicare și de eh, modalitățile de eh, specifice, trebuie să vedem fiecare mod de transport în parte. Eu aș dori ca după ce vom fi votat pe cele patru moduri de transport, am făcut deja acest lucru pentru tren, apoi am uh, progresat mult pe, în ce privește transportul aerian, continuăm și uh, alte mijloace, aș dori ca după acest proces să există o adevărată carte a drepturilor pasagerilor din Uniunea Europeană. Și aici ar fi mai multe avantaje. În primul rând, uh, trebuie să se știe că Europa se interesează și are o politică specifică în domeniul acesta al drepturilor pasagerilor, pentru că uh, este clar că e vorba de o imagine de ansamblu pe care noi nu avem astăzi în momentul dezbaterii pentru fiecare mod de transport. Trebuie să se știe că pasagerii noștri au drepturi, pentru că felul în care e prezentată informația acum uh, face că ea este risipită, disipată peste tot și este foarte greu să avem o imagine de ansamblu. Deci e vorba de informarea pasagerilor până la urmă și ar fi prima etapă uh, Uh, în uh, într-o adevărată informare democratică a pasagerilor ca și uh, clienți. Apoi, e vorba de centralizarea sistemelor de plângeri care pot fi adresate. Acest lucru ar fi posibil și ar trebui să cerem comisiei să reflecteze după ce va fi terminat cu toată această muncă pe regulament, să, încă o dată, să pună la punct cu, acest, cu această carte a drepturilor fundamentale ale pasagerilor, care să uh, arate foarte clar care sunt modalitățile specifice de indemnizație acordate în funcție de modul de transport folosit, deci vizibilitate și claritate politice. Mulțumesc! Domnul Repping. Hmm, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Kramer menționat deja câteva lucruri pe care doream să le menționez și eu. S-a referit la Statele Unite. Cred că acolo există o legătură între domeniul de aplicare și cerințele pe care le formulez pentru libera circulație, inclusiv a persoanelor cu mobilitate redusă. Înainte de a fi ales în Parlament, am trăit în Statele Unite, la New York. Și acolo există în fiecare autobuz Uh, dispozitivele necesare care să permită urcarea la bord cu uh, un scaun pe rotile. La New York multe persoane depind de uh, transportul cu autobuzul și atunci trebuie să creezi tuturor posibilitatea să folosească autobuzul. Șoferul îi ajută cu acea platformă care funcționează absolut automat și pe cei aflați în scaun pe rodile să urce. Nu durează foarte mult o asemenea urcare și face parte din viața în comun în condiții de egalitate de drepturi. E bine, ce înțelegem noi prin transport regional și transport comunal? regional înseamnă și interregional, pentru că ar trebui atunci să avem o definiție mai precisă decât ceea ce se înțelege în Germania și Franța prin regional. Mai există și condiții foarte diferite datorită subsidiarității în domenii pentru uh, diversele domenii de aplicare ale acestei directive, dar eu cred că trebuie să existe o mai mare flexibilitate, inclusiv pentru a veni în întâmpinarea persoanelor cu o mobilitate redusă când doresc să folosească autobuzul. Mulțumesc, doamna Lichtenberg. 10 uh, secunde pentru o mică întrebare. Dacă există uh, doar uh, aceste autocare, autobuzele incluse, asta înseamnă că această directivă n-ar fi aplicabilă în Marea Britanie, Cipru, Malta, care nu uh, au un transport cu autobuzul care să fie în același timp uh, un transport uh, transfrontalier. Da, există totuși în Marea Britanie uh, autobuze care fac și legături transfrontaliere. Din partea Comisiei acum, domnul Deacuntu sau doamna Hauptmann? Doamna Hoffman, vă rog, aveți cuvântul. Uh, oui, merci, monsieur le président. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, cu această propunere dorim să completăm drepturile pasagerilor pentru toate modurile de transport. Aici sunt două probleme mari. Problema sferei de aplicare, care a apărut în toate modurile de transport. Cred că această sferă de aplicare trebuie să fie cât mai largă posibil, atât pentru transporturile internaționale, cât și pentru cele naționale și pe măsura ă, posibilă și transporturilor locale. Cea de-a doua problemă este problema responsabilității companiilor de autobuze și de autocare în caz de deces, rănire sau pierderea bagajelor pasagerilor. Sunt prea multe diferențe în cadrul Uniunii, ceea ce produce incertitudine pentru pasageri, mai ales în cazul transporturilor internaționale. Ori, acesta este un element esențial al propunerii noastre. La o primă lectură, Parlamentul a susținut liniile mari ale propunerii și de aceea Comisia consideră că majoritatea amendamentelor nu fac decât să contribuie la consolidarea drepturilor pasagerilor, discuția în Consiliu, mai ales la cele două elemente esențiale pe care le-am citat, este foarte dificilă. Dorim însă să mulțumim președinției suedeze care face eforturi notabile și s-a angajat total pentru a găsi un compromis în această materie. Aș dori să încerc să clarific apoi câteva elemente care n-au fost înțelese. Propunerea nu prevede în niciun caz compensații despăgubiri legate de cazare. Nu există o soluție unică aplicabilă peste tot. În ciuda dificultăților, Sperăm și suntem conviși de altfel că și Consiliul va putea ajunge la un acord politic pe 17 decembrie. Aceasta ar permite începerea negocierilor într-o a doua lectură în Parlament pe baza celor două poziții ale legislatorului. Apoi vom încerca să ajungem la adoptarea finală a regulamentului în 2010 iar sub președinția belgiană. Divergențele cer o anumită flexibilitate, spirit de compromis pentru a se putea ajunge la un acord. Și comisia va încerca să dea dovadă de suplețe și va încerca să faciliteze negocierile pentru a se ajunge la un acord. S-a vorbit aici despre filozofia pachetului. Ehm, comisia rămâne deschisă la toate aceste propuneri. Trebuie să așteptăm și progresele ce vor fi făcute în ceea ce privește discuțiile privind transportul cu autobuzele și autocarele, să vedem dacă un eh, blocaj în acest domeniu ar putea să blocheze propunerile privind transportul maritim sau invers sau dacă din potrivă ambele vor putea să înregistreze progrese. Pentru a răspunde domnului Kramer, până joi vor fi publicate informațiile de care dispunem privind punerea în aplicare a regulamentului privind transportul pe calea ferată, iar ca să răspundem sugestiei domnului Aiche, Comisia dorește să arate că Europa se ocupă de drepturile pasagerilor. Vom face o largă campanie de informare care se va referi la toate modurile de transport în legătură cu drepturile pasagerilor. Okay, colleagues, I think, uh... Mulțumesc. Cred că uh, ar trebui să îmbinăm lucrurile și cu raportul doamnei Ayala Sender și Doamna hoffman vă rog să închideți microfonul, spune președintele. Bun. Pentru că aș vrea să dau raportorilor și raportorilor din umbre mandatul să negocieze și să își continue continue astfel activitatea pe această bază. Aș dori de asemenea să tratăm uh, aceste drepturi ale pasagerilor la pachet și să ajungem la o poziție comună, să le transmitem în comun și nu separat, pentru că am auzit ce a spus și Comisia în legătură cu asemenea blocaj în autobuz sau cu ostatici luați pe mare. Cred că situația ar putea să fie aceeași. Noi vedem lucrurile ca uh, fiind fezabile printr-o tratare la pachet. Și în acest context, cred că raportorii și uh, raportorii din umbră ar putea să-și continue activitatea. Mulțumesc, domnul Cancian. Mulțumesc, domnule președintele, pentru clarificările pe care le-ați dat. Ele sunt utile și corecte, pentru că a lăsa în urmă transportul autobuzele și a înainta cu celelalte nu ar fi normal. Trebuie să mergem cu toate împreună înainte. Cred că discuția de astăzi a fost utilă, importantă și pentru mine Noi nu încercăm uh, o, să uh, evidențiem pe cineva mai mult pentru că ar fi apărat drepturile uh, călătorilor. Dar noi vrem să subliniem răspunderile care revin fiecăruia. Trebuie să fim atenți că avem datoria de a sublinia uh, răspunderile care revin fiecăruia, cine greșește, plătește. Și toate aceste aspecte trebuie subliniate. Toate drepturile pasagerilor trebuie apărate, mai ales uh, drepturile celor care au mobilitate redusă. Sigur că noi nu putem interveni în mecanica, uh, în părțile mecanice ale autobuzului sau în arhitectura orașului, dar trebuie să facem în așa fel încât unele drepturi, mai ales ale acestor persoane cu handicap, trebuie să fie apărate a lăsat deoparte transporturile urbane și interurbane, fără a ținem seama de faptul că unele reglementări Uh, subliniază elemente importante, cum ar fi accesul în autobuze, uh, frecvența transporturilor, nu ar fi normal și eu consider că trebuie să le analizăm uh, separat și să lărgim oarecum definiția transportului regional. Uh, e clar transport național și internațional, e clar transport urban și interurban, trebuie să clarificăm și transportul regional. În acest spirit și ținând uh, seama că Parlamentul a votat articolul 2 care a subliniat că statele membre pot exclude din aceste reglementări serviciile de raport de transport urban și suburban, cu condiția să existe un serviciu public care să garanteze drepturilor tuturor, mi se pare că uh, este un element de care trebuie să ținem uh, seama. Că am plătit mai mult sau mai puțin, asta nu mai are deja importanță. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cancian. Uh, <coughs> este foarte bine să ne amintiți că anumite lucruri deja sunt votate de noi și câteodată tin să uiți acest lucru. Mulțumesc pentru asta. Deci am căzut de acord că raportorii își vor continua activitatea împreună cu raportorii din umbră, vor negocia și noi vom trata aceste lucruri la pachet. Subiectul următor este proiectul TENTI, un schimb de vederi cu domnul Bachei. Sper că este prezent în sală. Vă dăm cuvântul. Avem o oră la dispoziție, după aceea urmează întâlnirea coordonatorilor. Bineînțeles că nu trebuie să uh, folosim o oră, dar vă rog, acum aveți cuvântul, domnule Bachei. Dacă dorește cineva să părăsească sala, vă rog să o facă în liniște, iar discuțiile particulare să fie purtate afară, nu în sală. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi face o scurtă prezentare care cred că nu va necesita mai mult de 10 minute. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, mulțumesc foarte mult pentru această invitație, pentru a prezenta din punctul de vedere al Comisiei Europene rezultatul uh, unei solicitări de propuneri uh, făcute în anul 2009 pentru uh, programul anual TNT și pentru programul multianual TNT. Avem uh, broșuri care vă oferă uh, o imagine despre aceste proiecte, chiar indicăm uh, care proiecte pot fi finanțate și care nu. Această prezentare a devenit o practică începând cu proiectul TENTI din 2007 am hotărât ca din partea Comisiei Europene să primiți o informare în legătură cu rezultatul um, acestor selecții de proiecții. După aceea, în decembrie, ne vom adresa Comisiei de uh, Asistență Financiară și după aceea va începe procesul de comitologie. Am avut trei programe în nouă unul a fost deja adoptat și s-au luat decizii de finanțare individuale. Pentru planul de redresare economică avem 500 de milioane euro așa cum s-a decis de către Comisie, iar proiectul a fost prezentat Parlamentului pe 21 iulie fondurile pot fi deja accesate și putem contribui la finanțarea proiectelor TNT și sperăm să contribuie și la strategia de exit din criza economică. Celelalte două programe au o arie de aplicare mai mică. Este vorba de um, 18 milioane de euro pentru unul din ele, și, de asemenea, un alt program pentru transportul, sistemul de transport inteligent. Câteva cifre legate de acest proces. Selecția de acest an a fost destul de dificilă pentru programul anual am avut 80 de milioane la dispoziție în baza programului de lucru care a fost adoptat la începutul anului 2009 în cadrul comitologiei cu statele membre și cu noi și am avut 96 de propuneri care ar fi solicitat 359 de milioane de euro. Deci uh, am uh, trecut printr-un proces de evaluare în două etape. Întâi o evaluare externă care a fost efectuată de către experți independenți care au uh, analizat proiectele individuale uh, conform criteriilor uh, reglementărilor TNT și asta a permis ca de la 96 să ajungem până la urmă la 59 de propuneri uh, de finanțare făcute de către experții externi. Asta însemna 246 de milioane de euro, deci mult peste cei 80 de milioane disponibili. Ca atare a avut loc o a doua etapă de evaluare efectuată de către Comisia Europeană împreună cu agenția TEN-T și um, am ajuns la o reducere a celor 59 de propuneri la 32 de propuneri. Dumneavoastră aveți o listă a celor 32 de propuneri de proiecte care au fost reținute și vedeți și câteva comentarii care justifică de ce s-au reținut tocmai aceste proiecte iar pot să vă spun că toate aceste 32 de proiecte au fost recomandate de către evaluatorii externi și au fost confirmate în cadrul procesului care s-a desfășurat la nivelul Comisiei, inclusiv cu echipele de la DG Trans și DG Environment. Și în afară de proiectele care au fost respinse de comisie sau de evaluatorii externi din diverse motive, uh, noi am încercat uh, să uh, respectăm prioritățile uh, propriilor noastre politici. În al doilea rând, anumite proiecte nu se supuneau întru totul legislației Uniunii Europene, de pildă de protecția mediului înconjurător, deci în felul acesta am trecut de acest exercițiu de selecție și anumite state membre au încercat să exercite o presiune asupra noastră în legătură cu anumite proiecte, dar proiectele reținute în mare măsură vor fi destinate studiilor. 72% din acești 80 de milioane de euro vor fi dedicați studiilor, elaborarea de, de studii și ele corespund programului anual, inclusiv în legătură cu studii privind asigurarea sănătății. Am uh, fost favorabil accelerării fazei pregătitoare. După aceea avem un număr mic de proiecte care uh, sunt destinate atât studiilor cât și unor activități. În ce privește domeniul transporturilor, avem propuneri legate de toate modalitățile de transport și dacă priviți la ceea ce a fost prezentat și după ceea ce am reținut, vedeți că avem multe proiecte legate de aeroporturi. Uh, unul singur a fost reținut, deci, de la 3% s-a ajuns la 1,4%. Managementul traficului aerian, am reținut un proiect. Am avut cinci propuneri uh, uh, reținute transporturilor intern, porturi 11 propuneri, 3 reținute, calea ferată 37 uh, de propuneri, dar 11 au fost reținute dar bugetul a crescut de la 35% la 53%. Deci rezultatul nu a fost deloc prost. De asemenea, proiecte legate de transportul rutier au fost reținute opt. În linii mari, acestea au fost datele cheie în legătură cu programul anual. Nu vreau să Uh, intru în amănunt în legătură cu proiectele individuale, dumneavoastră veți putea parcurge toată lista. Dacă uh, sunt întrebări, sigur că pot să răspund la ele. Dacă îmi dați voi acum să trec la programul multianual, care a fost cel de-al doilea program pentru astăzi, trei uh, domenii Uh, privind managementul traficului uh, pe calea ferată, în ce privește căile navigabile, aici noi nu am reușit să uh, folosim tot bugetul. Am avut șase propuneri, dar una singură a fost reținută pentru a fi finanțată. Motivele au fost că pentru celelalte implicarea statelor membre nu a fost la uh, nivelul așteptărilor sau nu s-ar fi creat un dezechilibru geografic, iar unul din proiecte a fost mult prea scump. Noi am uh, putut reține aici doar proiecte uh, care necesită o investiție de 70 de milioane de euro. Va trebui să tragem concluziile din acest rezultat astfel încât selecția de proiecte de anul viitor să fie mai bine țintită astfel încât și rezultatele să fie mai bune. În ce privește ITS-ul, avem, am avut trei propuneri. Una, uh, unul a fost reținut pentru finanțare. Este vorba despre cea de-a doua fază pentru EasyWay, care a început uh, în 2007 și urmează să fie completat acum. Va fi faza a doua pentru EasyWay și uh, Înainte de a confirma aceste 100 de milioane pentru faza a doua, noi vom face un studiu ex post al uh, fazei Easy Way 1 pentru a vedea dacă uh, acești 100 de milioane de euro care urmează să fie investiți vor fi bine investiți. În ce privește EITMS, am avut 260 de milioane alocate și aici uh, au existat 52 uh, de propuneri. Am reținut 26 de propuneri care să se înscrie bugetului de care dispuneam. Pașii următori, după prezentarea de astăzi, vom, uh, ne vom adresa Comisiei de Asistență Financiară în septembrie și sperăm să convingem statele membre să susțină aceste două procese de selecție. Sperăm că și Comisia va putea să adopte aceste uh, procese de selecție în ianuarie, pentru ca după aceea agenția executivă TENTI să poată să adopte uh, deciziile luate. Dacă îmi permiteți să vă mai rețin atenția pentru un minut, voi informa acest uh, comisia în legătură cu programul de lucru pentru 2010, pentru că noi am prezentat uh, acest program și Comisiei pentru Asistență Financiară și intră acum în comitologie. Am prezentat două programe de lucru pentru două mii. zece un program multianual care se va referi și la sistemul de informații telematics, zece milioane de euro. În aprilie va avea loc selecție și vom avea o a doua tranșă a proiectului European Open Sky, cer deschis, așa cum s-a decis de către statele membre săptămâna trecută și vom avea și un program anual pentru 2010 care uh, este mai special în sensul că cuprinde două instrumente de finanțare foarte specifice. Este vorba despre instrumentul de garantare al creditelor, care a fost implementat împreună cu Banca Europeană de Investiții, încă în 2007, când a fost uh, declanșat proiectul TNT. Și uh, am considerat că uh, aici chiar a fost nevoie de o finanțare suplimentară de 50 de milioane de euro și o nouă evoluție, vom contribui, bugetul TNT va contribui cu 80 de milioane de euro la celebrul uh, fond Margherit, uh, planul de redresare european, uh, un fond la care contribuie Banca Europeană de Investiții și diverse instituții de finanțare publică de pildă o bancă din Marea Britanie, de asemenea o bancă din Franța și alți uh, donatori din uh, Uniunea Europeană, Italia, Polonia și alte state. Deci acesta este fondul Margherit. Comisia propune să contribuie la acest fond pentru ca uh, reglementările financiare t eh, permit de fapt acest lucru și eh, va fi eh, o sumă de 80 de milioane de euro. Deci, mare parte din proiectele TNT de fapt vor beneficia de fondurile Margherit, iar între cinci și doi miliarde de euro uh, va fi suma în total. Și uh, a fost o bună sursă pentru bugetul TNT uh, această formulă, o dezvoltare care, o evoluție care acum se supune procedurii normale. Deci nu trebuie să treacă neobservată la nivelul membrilor acestei comisii. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, domnule Apache. Avem o listă lungă de vorbitori. Nu mă surprinde deloc acest uh, fapt. Trebuie să spun că în legătură cu programul anual Există multe înscrieri. Eu cred că ne aflăm acum pe un drum destul de dificil, dar să vedem ce au de spus membrii comisiei noastre. Domnul Groș. Mulțumesc, domnule președinte. Aș încerca să am o intervenție scurtă, având în vedere timpul de care dispunem până la ora 5 și jumătate. Doresc să mulțumesc comisiei pentru informație. Foarte pe scurt, cred că proiectul de selecție s-a desfășurat uh, conform așteptărilor noastre în ce privește elementele esențiale. Dumneavoastră ați descris deja cum se va cum s-a desfășurat uh, acest, uh, această selecție, având în vedere numărul mare de proiecte care au fost avansate și faptul că au fost reținute până la urmă doar 32, îmi dau seama cât de dificil a fost să vă decideți. Interesant este că statele membre au redus finanțarea în acest domeniu cu aproape 50% și totuși vin acum cu foarte multe proiecte și se miră de ce nu sunt respectate. Ar fi foarte bine ca de fiecare dată când este respins un asemenea proiect să spunem de fapt care ar fi fost sumele pe care Parlamentul și le-ar fi dorit, pentru că uh, majoritatea acestor proiecte, care, din care multe sunt foarte interesante, să poată fi realizate pe viitor. Iar dacă vorbim despre planul de redresare economică, aș vrea să mai spun ceva. Îmi amintesc de perioade în care un anume președinte al Comisiei, domnul Jacques Delors, uh, a propus o um, cartă albă în care spunea uh, că Europa trebuie să progreseze Um, și că pentru dezvoltarea economică um, această um, integrare europeană ar fi esențială. Ei bine, acum ne gândim de pildă că în cadrul uh, programului de redresare Ă, tot ce ține de domeniul transporturilor nu a primit nici un euro în plus și cred tocmai de aceea că la nivelul Comisiei trebuie să se conștientizeze faptul că transportul și mobilitatea și anumite proiecte care sunt legate de domeniul transportului ar putea să ducă la o dezvoltare pe plan european care să aibă efecte foarte pozitive și pe de altă parte s-ar potrivi 100% într-un program de redresare fără ă, ca uh, uh, să trebuiască să solicităm fonduri suplimentare, oricum mijloacele au fost reduse. Ultima observație pe care doresc să o fac în legătură cu aceste programe. Eu cred că explicațiile pe care ni le-ați furnizat dumneavoastră sunt interesante. Întrebarea care mă preocupă uh, este vorba de 75% studii, 72% studii, dacă mă uit mai atent, vor fi finanțate în cadrul proiectelor care au fost selectate. Dar ce se întâmplă cu mijloacele care au fost puse la dispoziție deja în trecut pentru studii și care după aceea nu mai au avut niciun fel de efect? Acolo doar bani europeni au fost investiți în proiecte care după aceea n-au mai avut niciun fel de consecință, niciun fel de acțiune sau de reacție la aceste studii. Mulțumesc foarte mult! find that money. Mr. da, dacă am putea să găsim toți banii de care avem nevoie. Mulțumesc, domnule președinte. Mă asociez și eu comentariilor lui Mathieu și eu am senzația că atunci când vine vorba de selecția proiectelor, suntem pe drumul cel bun. În orice caz, uh, când vine vorba de proporția între diferitele moduri de transport, și foarte bine că pentru căile ferate avem fonduri suplimentare, iată, o veste bună. Uh, e vorba, deci, până la urmă, de un pachet de stimulente, ceea ce e foarte bine, pentru că asta ne va, per, va permite creșterea competitivității transporturilor pe căile ferate. Însă, ce se va întâmpla apoi? Iată grijorarea noastră, deoarece în cadrul planurilor de redresare vă amintiți că ne-am pus de, acu, de acord asupra unor reacții, să zicem, preventive, timpurii, ceea ce este foarte bine. Asta înseamnă că la sfârșitul acestor cicluri plurianuale ne putem trezi că nu se întâmplă nimic în practică. Trebuie să fim foarte vigilenți când vine vorba de diferitele soluții propuse și să avem poate niște bani puși deoparte, fonduri suplimentare pentru aceste mari rețele transeuropene. E foarte bine că avem aceste noi legături care vor fi construite, creează locuri de muncă, deschid viitorul, un proiect tipic european pe care trebuie să-l sprijinim din răsputeri. Acest fond Margherit despre care ați vorbit, nu știu eu prea bine despre ce este vorba, dar îmi pun întrebarea privind acest fond. Oare poate acest fond să compenseze faptul că nu vom mai avea la dispoziție alte fonduri după terminarea planurilor multianuale? sau poate că este un fond care poate să fie accesat pentru a permite investiții uh, în materie de transport. Nu știu exact la ce servește acest fond. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum merg la doamna Lichtenberg. Am terminat cu ALDE. Doamna Lichtenberg. Doamna Meisler, apoi aveți cuvântul. Um, ja, herzlichen Dank für... Mulțumesc pentru furnizarea acestei liste. Pentru mine sunt lucruri foarte interesante, dar trebuie după aceea să analizăm foarte concret unde au fost investiți banii. Vorbim frecvent despre aceste motorways pe mare, dar se întâmplă de fapt mult prea puțin în acest domeniu. Eu cred că Aici uh, este vorba despre multă birocrație și, pe de altă parte, și de interesele naționale. Subiectul nu este foarte îndrăgit în niciun stat membru. Dar aș vrea să ne luăm timpul pentru a analiza aceste lucruri. De ce vorbim de ani de zile despre acest proiect extraordinar? Eu îl găsesc foarte bun și totuși în practică se progresează foarte puțin în timp ce uh, sunt avansate alte și alte proiecte discutabile. Trebuie să încercăm să renunțăm la aceste baloane de săpun și la un moment dat să uh, facem o analiză a eficienței. Cred că mai există și așa numite proiecte desertar în diversele state membre, care uh, la, ca uh, și cuvințelul amin după fiecare rugăciune sunt avansate fiecare an din nou. Oare nu putem să spunem odată dacă un proiect a fost refuzat de trei ori, de cinci ori de către Comisie, poate că ar fi cazul ca la un moment dat statul membru să renunțe în a mai înainta acel proiect? Pentru că uh, am impresia că uh, uneori cineva mizează pe faptul că dacă mai rămâne un, o sumă mică disponibilă, am putea finanța și o inutilitate inutilitate. Deci, într-un fel, unele state membre preferă să primească în repetate rânduri un refuz din partea Uniunii doar pentru a găsi pe plan intern o scuză de ce acel proiect nu se realizează. Un alt aspect care mie mi se pare interesant. Am vorbit despre rețelele transeuropene și s-a decis în plenare să existe o listă a tipurilor de mijloace financiare care ar putea să fie puse la dispoziția acestor proiecte. Pentru că noi am dorit să avem până la urmă o imagine de ansamblu. Chiar dacă acum o parte din aceste proiecte pe drept au fost respinse, după aceea ă, reapar în fondurile regionale. Deci ă, se practică un fel de window shopping. N-am ă, avut succes la un ghișeu, mă duc la alt ghișeu și asta, de asemenea, la un moment dat s-a uh, dovedi a fi o prostie, pentru că în felul acesta nu sunt finanțate proiectele cu adevărat bune. Și aș mai avea câteva întrebări în legătură cu anumite aspecte concrete. Există un proiect care este uh, finanțat în legătură cu England Motorways. Ei bine, se spune mereu că um, noi suntem grozavi, noi uh, nu vom avea nevoie de fonduri europene pentru realizarea acestui proiect. Nu știu exact care este realitatea și ar fi foarte interesant să aflăm. Și după aceea mă frapează faptul că uh, urmează să fie Uh, uh, refinanțate iarăși proiectele, uh, anumite proiecte rutiere. Păi, dacă s-au luat aceste decizii, aș vrea să ni se explice. De asemenea, aș vrea și eu explicații suplimentare în legătură cu acest fond Margherit, dacă nu cumva există riscul să se facă anumite speculații și deturnări. În legătură cu acest fond, eu m-am gândit inițial că uh, ar fi o legătură cu Danemarca, pentru că acolo există așa numitele rute, trasee ale margaretelor. Dar uh, în calitate de uh, membru al Comisiei pentru Transporturi, sigur că ne-am dorit și noi ca în coșul nostru cu bani să se afle fonduri mai substanțiale este foarte clar că este nevoie de completarea unor coridoare de transport. Eu cred că procesul de selecție a fost rezonabil. S-a uh, procedat și intermodal, de asemenea, uh, sub uh, imperiul uh, unui obiectiv de a proceda într-o manieră durabilă. Sigur că este foarte greu să faci alegerea cea mai inteligentă. Eu sunt convinsă că dumneavoastră v-ați străduit în acest sens. Dar în ceea ce, legătură cu ceea ce spunea și doamna Lichtenberger, eh, anumite proiecte care revin mereu, încă nu știu exact care sunt statele care uh, avansează de mai multe ori același proiect, dar îmi pot imagina că anumite proiecte poate că uh, ar fi rezonabile, dar poate că nu sunt atât de urgente și atunci asigur că poți insista uh, cu uh, proiectul tău și în cadrul uh, Parlamentului din Saxonia Inferioară au existat, să spunem, asemenea proiecte. Cred că nu este vorba despre propuneri absurde, pentru că, evident, ceea ce poate constitui un progres pe cale europeană trebuie să fie un concret, inclusiv în ce privește politica transporturilor europene. Eu cred că s-au spus deja destul de multe și în sensul dorințelor grupului meu politic. Grazie, grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt dincolo de faptul că vom putea vorbi despre proiectele TNT în perioada următoare, mi se pare util ca pornind de la fondul Marguerite să reamintim un element legat de modul de finanțare a structurilor dincolo de a lăsa să se împrăștie unele inițiative, ar trebui să le concentrăm pe fonduri existente. Fondul Marguerite este un fond care se creează acum și ar putea fi foarte util dacă noi am aduce aici resurse importante. Dincolo de raționalizare și de participare activă la realizări, trebuie să ajungem și la urmărirea procesului pe parcurs până la finalizare cu o participare directă a fondului. Cred că sistemul pe care se bazează fondul este o metodă corectă pentru a urmări o programare, pentru că noi trebuie să avem programarea și obiectivele foarte bine definite, iar apoi între acțiunile pe care le considerăm prioritare, trebuie să fie o legătură și cu metodele de realizare. Prin această reală cofinanțare public-privată am putea să urmărim mai bine procesul în viitoarele reuniuni în care vom vorbi despre o nouă programare, aș dori să cer comisiei să folosească mai mult un asemenea instrument și să încerce să realizeze uh, uh, acțiuni pe această bază. Cred că uh, la fondul Marguerite contribuie și Casa de Economii și Consemnațiuni din uh, Italia. Nu știu dacă aceasta este realitatea, dar mi se pare că toate statele membre vor putea participa cu bani publici și privați la acest fond. Mulțumesc! Doamna Iala Sender, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să felicit Comisia pentru realizarea acestui exercițiu atât de dificil care ne duce la concluzia că a putut să se concentreze pe obiective prioritare. Totuși, aș spune că ne găsim în fața unor măsuri care afectează eh, profund toate activitățile europene. Cred că viitorul transportului european ne-ar impune să putem avea fondurile necesare prin programele multianuale, în așa fel încât să existe cofinanțare pe, în Uniunea Europeană. Avem uh, obiective imediate și obiective îndepărtate. Avem proiecte uh, care se bazează pe cofinanțare. Și ar trebui să existe o cale clară pe care să uh, ne angajăm în realizarea acestor proiecte. Apoi, având în vedere că există bani puțini, ar trebui să vedem cum îi folosim. Studiile sunt necesare pentru eficiența unor măsuri. Și de aceea aș dori să știu mai multe din acest punct de vedere. Noi am întâlnit probleme în ceea ce privește realizarea acestor studii și ar fi bine ca să vedem care este eficiența tuturor acestor studii și dorim părerea uh, comisiei din acest punct de vedere. Sunt complet de acord cu colegul Cancian în ceea ce privește fondul Marguerite Sigur că trebuie să participe și transporturile aici și aș dori să îl întreb pe domnul președinte Simpson dacă s-a gândit ca și comisia noastră să aibă o pre- să beneficieze de o prezentare amplă a acestui fond uh, și dacă acesta poate contribui la un transport durabil pentru viitor și eu caut informații despre acest fond și de aceea ar fi bine să se facă aici o prezentare. Apoi mă preocupă eh, în legătură cu proiectul Easy Way tot ceea ce se întâmplă în acest sens și mai ales ce eh, a obținut ca rezultate studiul privind prima fază a acestui proiect. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Liberațchi, mulțumesc! Ați vorbit despre cele trei priorități trei nu înseamnă mult, însă cred că sunt bine alese. Aș avea niște întrebări. La pagina 6 prezentați prioritățile privind sumele prevăzute. S-a vorbit despre acei 370 de milioane de euro, și deci dintre care ați împărțit deja, ca să zic așa, 356 de milioane. Înseamnă că au rămas cât 14 milioane care nu s-au cheltuit, înseamnă că nu sunt fond, proiecte bune care pot fi uh, finanțate cu această sumă restantă. Trebuie să ne gândim la aceste lucruri. Conform uh, candidaturilor prezentate avem 12 italieni, 12 spanioli, deci proiecte provenind din aceste țări, apoi din Polonia. Din Polonia numai 3. Uh, deci, uh, și știm că Polonia e totuși o țară mare. Bine, nu este așa de mare ca Spania, însă cum explicați aceste cifre diferite? Care este abordarea dumneavoastră aici? Îmi pare bine că Italia a trimis uh, candidaturi pentru 69 de milioane de, sau proiecte pentru 69 milioane de euro și Spania la fel. Foarte bine. Dar care este rolul Comisiei aici? Deoarece uh, statele membre depun aplicații, serviciile din, comisia, din comisie le evaluează. Uh, de fapt, servicii externe de evaluare auditează candidaturi de aceste proiecte, dar care este rolul comisiei? dumneavoastră? Ce faceți uh, pentru a avea o bună selecție? Doamna Țicău. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, dori să um, atrag atenția asupra câtorva elemente importante. Uh, pe de o parte, observăm că de data aceasta au fost alocate prin programul anual pe 2009 și programul multianual pe 2009 aproximativ 500 de milioane de euro. Dacă ne gândim că per total șapte ani erau 8,1 miliarde de euro, din care 0,5 miliarde erau alocați pentru garanția uh, pentru împrumuturi și ținând cont că în 2007 uh, a fost licitație de aproximativ 5,7 miliarde de euro, tragem concluzia că pentru anii următori, 2010-2013, rămâne un buget undeva pentru TNT la nivel de 1 miliard de euro. Împărțit la patru ani înseamnă 250 de milioane de euro pe an vis-a-vis -vis de necesitățile de investiții în infrastructura de transport înseamnă aproape nimic. De aceea chiar mă întreb ce va face următoarea Comisie Europeană în domeniul transporturilor și pe ce buget. Uh, de aceea aș avea și o recomandare, domnule președinte. Cred că ar fi interesant ca această comisie, Comisia Transport și Turism, să organizeze anul viitor, în prima parte a anului viitor, o dezbatere cu parlamentele naționale vizavi de utilizarea revizuirii la mijloc de termen a modului de utilizare a fondurilor structurale. Este singura oportunitate pe care statele membre o pot utiliza pentru a-și revizui programele operaționale și, dacă consideră necesar, să aloce mai mulți bani pentru infrastructura de transport. Uh, referitor la procesul de selecție, eu aș uh, solicita Comisiei Europene și cred că ar fi util pentru toate statele membre să existe acces pe site-ul Comisiei sau pe site-ul uh, agenției TNT uh, la aplicațiile proiectelor care au fost selectate. Și mă refer aici la conținutul acestor aplicații, pentru că sunt convinsă că ar permite și altor state care nu au uh, reușit să aibă proiecte uh, aprobate să vadă care au fost proiectele aprobate în anii anteriori, care a fost tipul lor, valoarea investițiilor și așa mai departe. Uh, referitor la cele două decizii, pentru programul anual și pentru programul multianual, am să iau cazul particular al României și nu a trimis, am văzut că în România nu a trimis uh, propuneri pentru programul anual 2009, a trimis însă pentru programul multianual pentru 2009 și cel puțin în cazul unui proiect legat de uh, Motorways on the Sea, uh, legat de Marea Neagră, explicația este cel puțin uh, ciudată, așa cum este prezentată în decizie, și anume se menționează faptul că din lipsa unor alte proiecte relevante în regiune, care la care să se adauge astfel valoare adăugată practic, proiectul este respins. Aș, dacă vom merge pe acest principiu, uh, în Marea Neagră niciodată nu vor fi proiecte finanțate, ceea ce cred că este foarte greșit. Deci, uh, odată cu aderarea României și a Bulgariei, Marea Neagră a devenit o mare uh, la care Uniunea Europeană are ieșire directă. Deci cred că trebuie să existe un început pentru aceste proiecte și la un moment dat trebuie aprobate niște proiecte pe baza cărora, după aceea la care să adăugăm ulterior și alte proiecte și valoare adăugată. Deci, uh, repet, cred că regiunea Mării Negre este extrem de importantă și acest comentariu, ce puțin, în decizie, mie mi se pare puțin uh, ciudat. Legat de fondul Margherit, și cu aia asta voi încheia, uh, Fondul Margherit a fost creat atunci când s-a aprobat pachetul energie schimbări climatice la sfârșitul anului trecut pentru implementarea directivei effort sharing și pentru uh, finanțarea acțiunilor legate de reducerea emisiilor poluante. Deci cu siguranță ar trebui să găsim resurse în acest fond pentru transportul ecologic, Uh, astfel încât uh, să reducem emisiile poluante datorate transporturilor. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Mulțumesc, doamnă Țicău. În sfârșit, aș spune și eu câteva cuvinte. Am încercat să mă uit pe documentele, cele două documente pe care le-am primit și să găsesc exemple de succes de proiecte britanice sau irlandeze. M-am uitat de mai multe ori și n-am găsit niciun astfel de exemplu. Știu că domnul Liberațchi poate că se simte puțin lezat pentru că Polonia nu are decât trei proiecte, numai că Marea Britanie nu are decât zero, vreau să spun. Doamna Țicău a spus și ceva despre Marea Neagră. Nu știu dacă este vina României sau a Regatului Unit. E clar că uh, noi am uh, trimis candidaturi, ceea ce e un mare progres pentru noi, măcar am făcut acest lucru, însă uh, n-am primit nimic. Avem un proces, acest proiect 921 privind autostrada Manchester, care este tot timpul supusă ambuteiajelor și am fost respinși aici. Germania au un cuvânt numit glauclif, glauclif, mă scuzați, care înseamnă absolut extraordinar de neînchipuit. Mi-e foarte greu să înțeleg logica aceasta. Uh, este clar că uh, italienii și spaniolii se descurcă de minune și alții se descurcă mult mai prost. Și până la urmă deciziile sunt tot așa, nu foarte minunate. Nu sunt mulțumit nu sunt mulțumiți de deciziile la care ați ajuns. Domnul Liberațchi, ați vorbit despre experți și despre acordul experților. E clar că nu sunteți de acord cu ce au spus experții. Pentru că uh, unii dintre ei au spus că proiectul 921 este bun. Însă s-ar putea să ne întoarcem peste 5 ani să mai cerem alți bani suplimentari pentru același proiect. Asta este regula jocului, eu sunt foarte, foarte dezamăgit că sunt state membre care nu primesc nimic, absolut nimic, între care și statul meu. Apreciez totuși că Irlanda de Nord a primit ceva, partea Regatului Unic. Mulțumesc Dumnezeu că măcar au luat ceva irlandezii, că altfel chiar că nu ne-am fi ales cu nimic. Așa că trebuie să spun, și sunt sincer cu dumneavoastră, decizia privind acest noi 2-1 este o glumă proastă. Sper că veți putea să răspundeți la această ieșire din partea mea, puțin diplomatică. Mulțumesc. Very much, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Haideți să luăm întrebările în ordine. Nu în ordinea inversă, chiar în ordinea în care au fost puse. Da, spune președintele, să știți că le luăm în ordine, dar tot o să vă opresc la 6 fără 5 și dacă nu răspundeți la întrebare, tot așa o să vă hărțuiesc până o să-mi răspundeți. Da, să știți că o să fiu încă și mai succint decât timpul pe care mi l-ați indicat și cu siguranță voi putea să răspund întrebării dumneavoastră. Au fost mai multe întrebări în legătură cu, sau cu follow-up-ul la studii sau ce s-a întâmplat după acele studii inițiate. Anul acesta am avut mulți bani alocați acestor studii și cred că ar fi foarte bine dacă am uh, pune la dispoziție o notiță, un rezumat al acestor studii dintre 2000-2006, inclusiv statistici, date clare, uh, Eh, știu că ați dori un acest, acest lucru. Eh, e adevărat. În termeni pur, eh, pur bilaterali, nu există obligații ca un stat membru, după ce a făcut un studiu, să și prezinte rezultatele sale. De cele mai multe ori este vorba de studii care sunt făcute în cadrul uh, Uh, muncii pregătitoare la anumite proiecte, de exemplu la Torino. Uh, și nu sunt studii propriu-zise, înscris Și e vorba de sute de milioane de euro care sunt cheltuite tocmai în această fază preparatorie a proiectelor deci care se realizează înainte de construcția propriu-zisă a infrastructurilor. Deci mulți bani au acest titlu, de, primesc, merg la aceste studii, dar de fapt sunt de fapt, sunt de fapt realizate în amonte și permit apoi construcția infrastructurilor din cadrul TEN-2. Sugestia însă este una binevenită și vom pregăti o imagine, un rezumat, dacă doriți, care să arate care sunt aceste studii ne apropiem de sfârșitul uh, acestui program. Au spus aici acest lucru mai multe persoane. Acum n-a rămas mare lucru ca bani, mai puțin de un miliard, de fapt. Și, de fapt, am și ipotecat această sumă, pentru că o parte dintre ei au fost deja avansați pentru planul de reacție și bineînțeles că avem o serie de proiecte în curs uh, care vor continua în 2010. Uh, Unele dintre ele vor uh, uh, avea parte de bilanțuri la jumătate de, de drum și uh, o parte din banii, nu foarte mare, uh, va, fi, va rămâne totuși la dispoziție pentru că unele dintre proiecte vor suferi schimbări, ajustări. Uh, să sperăm că, în orice caz, până la sfârșit vom demonstra că TNT a fost gestionat așa de cât se poate de bine și banii din Europene sunt uh, implementați așa cum sunt, sunt cheltuiți așa cum trebuie și statele membre nu pot să se plângă. În ce privește 2010, vom prezenta statelor membre și dumneavoastră o imagine de ansamblu a, ansamblu a bugetului care mai rămâne, precum și a proiectelor care vor continua în 2011, 2012 și 2013, care se vor referi special la instrumentul de garantare a împrumuturilor, Uh, așa cum este reglementat de regulamentul TNT. Uh, este clar că aici nu s-au întâmplat foarte multe lucruri până acum, așa cum am spus la început și regretăm acest lucru, ca și dumneavoastră. Lucrăm pe acest lucru. Uh, vrem să dăm mai multe satisfacții statelor membre, să prezinte mai multe proiecte la acest capitol și Comisia cred că va continua inclusiv la capitolul autostrăzile mării. Iar uh, am vorbit despre instrumentul de garantare, autostră, autostrăzile mării și apoi inteli, uh, transportul inteligent. Uh, și aici reacționez la un comentariu legat de acea evaluare ex post după faza 1, care tocmai s-a terminat, și apoi vom putea să prezentăm o decizie de finanțare pentru faza 2, care se bazează pe decizia de selecție de acum. De fapt, este vorba mai mult de un prag de finanțare și nu se vizează sume precise. În orice caz, contează foarte mult uh, evaluarea primită din faza 1. Deci, încă o dată, instrumentele de garantare a împrumuturilor, um, transport inteligent, autostrăzile mării. Um, vom vedea câți bani mai rămân până la urmă uh, disponibili pentru programele normale anuale de lucru. În ciuda acestor sume relativ mici, uh, aceste fonduri sunt accesate în continuare de multe state membre care în continuare doresc să ai la dispoziție acești bani, pentru că e vorba uneori de activități greu de finanțat la nivel uh, național. Uh, tot așa banii de studii uh, care pot fi accesați uh, și care pot să servească inclusiv pentru finanțarea activităților până în 2013. Însă știu că nu este suficient și va fi foarte greu să facem o alegere um, în ce privește alocarea de sume între 2011 și 2013. Uh, cererea este foarte, foarte mare, așa cum au sugerat mai mulți vorbitori și uh, bugetele pentru anumite state membre nu sunt nici pe departe potrivite pentru nevoile anumitor state. Vom vedea în următoarea perspectivă financiară ce se va întâmpla cu prioritățile politice. Nu eu discut acest lucru, însă uh, din, din, dincolo de obiectivele de politici, uh, va trebui să vedem care sunt acele uh, acele limite, acele standarde care trebuie respectate. Și poate că vom reuși astfel să obținem bani în plus. În sfârșit, ați spus că doriți o al treia propunere EATMS. Vom organiza o a treia rundă de aplicații în 2010, ehm, tocmai pe acest subiect, care va acoperi perioada între 2010 până în 2020. De asemenea, am primit aici o serie de comentarii legate de fondul Margherit. Este un fond de equity propus de BEI și susținut de o serie de instituții de profil din mai multe state membre. Nu știu dacă am vorbit despre Italia, dar să știți că și Italia are o, o casă de economii și consemnațiuni care participă la acest proiect. Nu am aici toate datele, dar um, încă se mai pot depune aplicații pentru acest uh, fond din partea instituțiilor financiare care doresc să participe la acest fond Margherit. Obiectivul ultim este obținerea de 1,5 miliarde de euro bani pentru transport, TNT, energie, uh, energii regenerabile, de asemenea. Deci, aceste fonduri trebuie să fie cât se poate de mult țintite pe proiecte care să ducă la contracararea mm, efectelor schimbărilor climatice. Bineînțeles că Margherit nu se substituie programului TEN-T, deci nu există o legătură directă între cele două. Dar acești primi 80 de milioane, conform acordurilor Comisiei, vor duce la strângerea de până la 1,5 miliarde. Ă, sperăm că aceste sume la un vor ajunge până la urmă la 1,5 miliarde de, de euro, sume posibil de investit. La, uh, inițial se propun 280 de milioane, însă sunt proiecte private, person to person, care trebuie să fie absolut solvabile pentru a fi acceptate. Uh, este vorba de un complement uh, foarte bun, dar nu se substituie finanțărilor TNT. Uh, s-a vorbit aici despre uh, a, acel shopping pe care îl fac unii și merg cu proiectul de la o instituție la altul. Uh, să știți că uh, statele membre care sunt eligibile pentru fondurile regionale vin uh, la TNT, celelalte nu. Uh, nu cred că putem vorbi despre o astfel de situație. Bine, se poate întâmpla ca un proiect să nu fie acceptat la TNT. Și, domnule președinte, încep astfel să răspund întrebării dumneavoastră. Dacă un proiect nu este acceptat, nu înseamnă neapărat că nu este bun, ci că avem uh, de-a face cu o concurență acerbă și că, cu niște restricții bugetare foarte, foarte uh, aparte în cadrul TNT. Uh, unele proiecte, bineînțeles că suferă din cauza unei proaste calități și sunt edificate ca atare de auditori. Altele, în schimb, nu sunt acceptate din motive pur bugetare și voi reveni la această problemă, inclusiv la exemplul cu Manchester. De asemenea, s-a întrebat aici ceva legat de acei auditori externi. De fapt, să știți că nu așa este, nu se întâmplă așa lucrurile. Uh, se apelează la acești avitori externi la început, într-o fază precoce. Bineînțeles că atunci când ei sunt uh, implicați, uh, e nevoie de criterii absolut clare de calitate și profesionalism. Bineînțeles că alegerea nu este una simplă, și ne bazăm, ne bazăm, bineînțeles, pe calitatea proiectelor, dar și pe prioritățile de politici. Și iată cum ajungem la rezultatul la care ajungem. Mulți dintre dumneavoastră ați apreciat uh, faptul că am găsit o soluție echitabilă, echilibrată, dar bineînțeles că s-ar putea să apară dezechilibre vizibile în ce privește distribuția geografică a acestor proiecte. Dar, încă o dată, multe proiecte bune nu sunt pur și simplu acceptate și poate că ar fi acceptabile în cazul proiectelor, uh, programelor regionale. Uh, ați mai pus o întrebare legată de faptul dacă un proiect se poate întoarce la comisie o dată de două ori, de trei ori, de cinci ori. Nu există o prevedere clară în legislație, însă s-a întâmplat ca un astfel de proiect să se întoarcă, să-l dăm afară pe ușă, să intre pe geam. Eh, deci nu avem o regulă clară, dar cred că până la urmă, chiar dacă, chiar dacă nu avem tot, putem să ne descurcăm într-o astfel de situație cumva aparte. Acum, sper că n-am uitat pe nimeni cu răspunsurile. S-a sugerat aici ceva legat de o prezentare a fondului Margherit Bineînțeles, domnule președinte, Comisia poate să pună la dispoziție un document privind acest fond, o contribuție de-a noastră de la Directoratul General și cred că ar fi bine să avem și un document din partea BEI, care sunt principalul responsabil aici. Bineînțeles, dacă sunteți interesați, putem să vă punem la dispoziție un astfel de uh, document explicativ acum ajung la acele autostrăzi ale mării și mi am exprimat expresul, eh, pardon, regretul că nu au fost acceptate foarte multe proiecte și 370 eh, de milioane trebuiau eh, cheltuite și n-am uh, cheltuit foarte mulți bani acest capitol. Nu înseamnă că banii sunt pierduți, nu, sunt sume mai mult indicative. Uh, cei care gestionează acest buget speră că 100% uh, din angajamentele anuale până la urmă vor fi onorate, deci banii nu sunt pierduți. Deci tot ce s-a discutat în 2009 rămâne valabil și pe 2010 și nu e simplu având de vedere situația relativ uh, dificilă prin care trecem acum, bugetul de criză. Și așa că am aplicat un fel de pompă cu respirație artificială pentru anumite proiecte care vor continua în 2010, mai bine zis linii bugetare. Acum, proiectele din Marea Neagră. Uh, pentru noi rămân o prioritate. Noi nu dorim să abandonăm această zonă din Uniunea Europeană, suntem conștienți de importanța sa și îmi pare rău că acest studiu, care ar fi fost foarte util, nu a fost până la urmă acceptat. Uh, trebuie spus că evaluatorul extern a respins studiul respectiv și noi am hotărât să urmăm linia pe care ei ne-au sugerat-o pentru că suntem siguri că această evaluare a fost transparentă um, și profesionistă și ne-au justificat motivele. Motivele sunt explicate în comentariile atașate deciziei și dacă doriți pot să vă dau fișa mai evaluată a acestei evaluări ca să o citiți și să înțelegeți mai bine cum am ajuns cum s-a ajuns la această uh, decizie privind acest proiect absolut uh, uh, util, dar poate n-a fost suficient de bine pus la punct. Și e adevărat că ar fi bine să punem la dispoziție în mod sistematic tuturor statelor membre detalii privind evaluările, ca să înțeleagă și ele ce nu a mers, ce, se poate, ce poate fi făcut, de ce anumite proiecte au fost acceptate și altele nu. Dar să știți că, în general, de la an la an, calitatea proiectelor a crescut, în medie. Pentru că avem niște indicatori clari de calitate și comparând, comparând cu acești indicatori ne-am dat seama că statele membre fac eforturi și prezintă proiecte tot mai bune în fiecare an. Domnule președinte, acum în ce privește proiectul din Regatul Unit, e adevărat că am reținut până la urmă două, dar de fapt sunt legate de Irlanda de Nord. Uh, Ați observat că, sau ați spus că e o decizie tristă acum că în sfârșit Regatul Unit s-a hotărât să trimită ceva, n-a fost acceptat nimic. Însă să nu uitați acel plan de redresare uh, care a fost prezentat în iulie și care a avut sorți de izbândă. Și uh, s-a făcut mai multe decât de relansarea programului din 2007, s-au făcut multe anul trecut. Uh, deci este un, totuși un, un progres. Având de vedere acest uh, proiect, sau dacă aș da exemple concrete din acest 90-21, noi am considerat că este un proiect aflat în fază incipientă. Studiul ar fi util, însă intervine într-un moment cumva prematur Trebuie să se facă mai mulți pași până să ajungem aici și uh, s-a mai discutat efectul de leverage, multiplicator al unui astfel de proiect, având în vedere sumele propuse. Și bineînțeles că atunci când facem uh, o alegere, trebuie să vedem că există proiecte cu mai mult potențial multiplicator. Uh, așa cum s-a întâmplat uh, cu alte state membre, și tot așa acest uh, criteriu a fost important. Uh, domnule președinte, nu vi se pare convingător argumentul meu, dar să știți că mai mult de 50 de proiecte a trebuit să alegem, uh, mulți bani au fost în joc, sute de milioane, a trebuit, bineînțeles, să respectăm un criteriu geografic, dar să știți că până la urmă noi dorim să avem proiecte foarte utile și eficiente. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră, chiar dacă nu m-ați convins deloc. Dar mulțumesc. Era vorba de 658 de mii, nu de 658 de milioane, din păcate, dar oricum mulțumesc și trecem acum uh, la ședința coordonatorilor.